adoptarea procesului verbal. Mulțumesc pentru atenție și acum trecem la voturi. Primul point of order. Ok. Mr. Carver. Domnul Carver. Oh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am scris uh, pe 4 februarie acestui an uh, o scrisoare președintelui Schulz și nu am primit până acum un răspuns, deși era o chestiune uh, importantă. Um, pot să rogunul din uh, Ușier să îi transmită această scrisoare direct uh, președintelui Schulz. Mulțumesc. So, primul uh, raport este cel al doamnei Iaslovietska. Protocol la acordul UE Elveția. Another point of order? Yes, okay. no. We'll move to the vote. ah. per... Uh, Domnule președinte, doresc doar să reamintesc faptul că Premiul Nobel pentru Pace și Mon Perez, sau laureatul Premiului Nobel, ieri uh, a suferit un atac și astăzi se află între viață și moarte și e bine ca Parlamentul European să-și trimită susținerea și și sper să își revină și Mon să Îi urăm uh, sănătate multă. Toții în acest lucru. So, trecem la raportul Iazlovietska, protocolul la acordul Elveția, vot uh, uh, prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este deschis. Has anybody voted? Votul este închis. No. Exactly. Adoptat. Raportul Șogor, summitul social tripartit pentru dezvoltarea și ocuparea forței de muncă, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. adoptat. raportul belet cerințe tehnice pentru navele de navigație interioară ehm, declar că actul este adoptat în mod definitiv în conformitate cu acordul încheiat între parlament și consiliu. raportul von lambsdorff acordul de parteneriat economic dintre ue și statele apec vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat acord referitor la punerea în aplicare a convenției privind munca în domeniul pescuitului Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor colegilor care au colaborat pentru această rezoluție a venit timpul ca acest Parlament să fie în favoarea dialogului social european și pentru ca Uniunea Europeană să fie lider în îmbunătățirea uh, condițiilor de lucru a milioane de lucrători în domeniul pescuitului din toată lumea, care să recunoască dreptul lor la o muncă decentă, la protecția socială, la salarii demne și la timp de odihnă corect. Statele nu trebuie să întârzie în adoptarea convențiilor Organizației Internaționale Muncii, fără, care, fără de care se deschide ușa pierderii la nesfârșit a drepturilor lucrătorilor. Sunt convinsă că vom avea astăzi o mare majoritate în favoarea lucrătorilor din domeniul pescuitului, pentru că fără drepturi de muncă și socială nu există democrație. Sper că veți vota pentru și vă mulțumesc. Deci, cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. trecem la raportul privind evoluțiile recente din polonia și avem mai întâi o propunere de rezoluție din partea inf. vot nominal deschid votul. votul este închis. respins. trecem mai departe la propunerea de rezoluție care aparține a cinci grupuri și trecem la articolul trei în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat articolul patru text original în Uh, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 6, text original, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 7, vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 8, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. adoptat. după articolul opt amendamentul trei prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul patru tot prin vot nominal votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 5, tot prin vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 6, prin vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Referirea 2, text original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Referirea 12, pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Referirea 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul A în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat Considerentul C, în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul H, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul J, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul k pentru împotrivă abțineri adoptat considerentul w amendamentul unu vot nominal votul este deschis votul este închis respins avem uh, textul original vot prin apel nominal deschid votul votul este închis adoptat amendamentul doi prin apel nominal votul este deschis votul este închis Respins. Considerentul Z în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, eu zic că să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Rezoluția în ansamblu prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Trecem la raportul domnului Castaldo Yes. Mr. Castaldo. Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc din nou raportorilor din umbră pentru conlucrarea cu ei, care s-a desfășurat foarte bine, pentru acest raport care a avut ambiția de a relansa cooperarea și parteneriatul cu Eh, partenerul nostru poate cel mai important astăzi de la Sud, cel mai pe linie cu valorile și principiile noastre. Dar cel, cea mai mare mulțumire se îndreaptă spre poporul tunisian și eforturile extraordinare ale societății civile din Tunisia în toți acești ani. Ei au meritat eh, cu siguranță premiul Nobel pentru pace. Noi acum trebuie să merităm premiul Nobel pentru solidaritate și pentru gândire pe termen lung. Mulțumesc! Articolul 27, prima parte. Pentru, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 31, ă, două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte. Pentru, împotrivă abțineri adoptat articolul treizeci și patru în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat articolul patruzeci și trei în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. articolul cincizeci în două părți prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. Articolul 61 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. A doua parte prin vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 62 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat articolul șaizeci și trei pentru împotrivă abțineri adoptat articolul șaizeci și patru vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat considerentul m amendamentul unu pentru împotrivă abțineri adoptat. rezoluția în ansamblu prin vot nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. felicitări autorului. raportul balas dumpingul social în uniunea europeană avem amendamentul unu cine este pentru împotrivă abțineri respins articolul unu în trei părți toate prin apel nominal prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat a treia parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. articolul doi în două părți prin apel nominal prima parte votul este deschis. votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. articolul șapte prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. articolul opt în două părți prin apel nominal prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis adoptat. articolul unsprezece prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri respins. We'll check. votul este deschis. votul este închis. Respins. Articolul treisprezece în două părți prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. adoptat. articolul cincisprezece prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. articolul optsprezece în șase părți toate prin apel nominal prima parte votul este deschis. votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. a patra parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a cincea parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a șasea parte votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 22, în trei părți, prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. votul este închis adoptat. a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. articolul douăzeci și patru în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. articolul douăzeci și cinci două părți ambele prin apel nominal prima parte votul este deschis votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis Votul este închis. Adoptat. Articolul 28 în două părți prin, vot, prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. votul este închis adoptat articolul douăzeci și nouă pentru împotrivă abțineri respins votul este deschis Vot. facem un check we are making a check votul este deschis Votul este închis. Respins. Articolul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Putem face cec, bănuiesc că este aceeași majoritate, dar facem un cec. Pentru articolul 30, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Articolul 31, în, trei, în patru părți, toate prin apel nominal. Primul vot, prima parte, votul este deschis. votul este închis adoptat a doua parte votul este deschis votul este închis adoptat a treia parte votul este deschis votul este închis adoptat. a patra partis votul este închis. adoptat. articolul treizeci și doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. articolul treizeci și cinci prin apel nominal votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Articolul 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? We make a check. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 48 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. We make a check. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? We make a check. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Articolul 49, prin vot nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 51, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 52 în cinci părți, toate prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A treia parte. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A patra parte. Votul este deschis. votul este închis adoptat a cincea parte votul este deschis votul este închis adoptat articolul 53, în două părți prima parte cine este pentru împotrivă abțineri adoptat a doua parte prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Articolul 54 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. adoptat. articolul cincizeci și șase în două părți prin apel nominal prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis At. Articolul 57 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Articolul 59 pentru, împotrivă, abțineri, we check. Articolul 59. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Considerentul A în două părți, prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Considerentul P în trei părți prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Ah, sorry. Sorry, sorry. Considerentul D, două părți, ambele prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. considerentul p în trei părți toate prin apel nominal. prima parte votul este deschis. votul este închis. adoptat a doua parte votul este deschis. votul este închis. respins. a treia parte votul este deschis. votul este închis. respins Considerentul AA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Considerentul AD în două părți. Prin apel nominal. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis adoptat. a doua parte votul este deschis. votul este închis. adoptat. rezoluția în ansamblu prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. felicitări domnului balas ok point of order somebody has asked the point of order ah, yes mr czarnecki domnul czarnecki vă rog panie przewodniczący panie i panowie! domnule președinte doamnelor și domnilor przewodniczący panie i panowie! așadar domnule președinte stimați membri ai parlamentului european Înaintea votului și pe durata dezbaterii privitoare la starea Uniunii au existat uh, câteva incidente și pe durata reuniunii am văzut asta. Domnul Cijov, uh, ambasadorul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană, a fost în Galeria Diplomaților. Nu știu dacă domnia sa uh, poate să susească aici în timpul dezbaterii. Poate astfel de lucruri n-ar trebui să se întâmple pe viitor. I, I personally... Da, eu personal, din cauza votului, n-am putut să-mi ridic ochii până la asemenea înălțimi. N-am putut să văd asta, dar oricum am luat nota. There is another... Altcineva dorește să ia cuvântul? Vă rog, încă două intervenții. Domnul Lambdorta, mai întâi colegul nostru. Da. Domnule președinte, eu voi vorbi despre votul care tocmai s-a încheiat. Eu sunt raportor, spre domnul Balas. Vorbe, voream doar să mulțumesc raportorilor din umbră. A fost o, o muncă foarte grea, dar a fost foarte bun rezultatul. Prin vocea Parlamentului, Europa spune că dorește progres social. Acum trebuie să și facă acest lucru. Domnul Lambsdorff. Foarte rapid vreau să reacționez la ce a spus domnul Czarnecki ne-am stabilit aici reguli și diplomații din alte state pot să participe ca observatori la negocierile noastre. Doi uh, ambasadori per parte și mi se pare foarte bine că ambasadorul rus asistă la dezbaterea atât de vie de aici din Parlamentul nostru. Duminică au loc alegerile pentru Duma din Rusia și cred că ar fi bine ca și Duma să devină o cameră atât de vie ca și Parlamentul European. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Mulțumim. Trecem acum, trecem acum la ultimul vot, regulamentul delegat, produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări. Avem uh, articolul patru cu un amendament oral din partea colegei noastre Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că vom respinge respinge propunerile de norme tehnice pe care ne le-a propus Comisia Europeană, pentru că aceasta n-a dat curs uh, cererilor Parlamentului nostru. Noi dorim să ne afirmăm din nou angajamentul nostru pentru protecția uh, investitorilor uh, cu amănuntul. Asta este sensul amendamentelor oral pe care vă rog să vă susțineți. Mulțumim. Există opoziție la acest amendament? Nu. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. rezoluția în ansamblu um, trebuie să vă spun că avem nevoie de o majoritate de 376 de membri și ca să avem această certitudine vă propun să votăm prin vot nominal. votul este deschis. votul este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 Colleagues, we have the explanation. Dragi colegi, trebuie să înceapă explicațiile voturilor și vă rog, cei care doresc să părăsească sala să o facă și să, lasă, să lase pe ceilalți să-și explice modul în care au votat. Începem explicațiile la vot și la... Avem uh, explicații privind votul final la votul domnului Graf Lambsdorff. Uh,